Stimați colegi, trecem la explicațiile de vot. Mai întâi, în legătură cu uh, ajustarea de rată pentru plății directe în ce privește anul 2015, dau cuvântul mai întâi, dom- cuvântul domnului Peter Iar, un minut. Și pe ceilalți, vă rog cu toții să părăsiți sala acum, da? Deci, dacă vreți să părăsiți sala, o părăsiți acum pentru aceia care își uh, fac declarațiile de vot. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Doar două observații pe scurt, pentru că, uh, pe de o parte, a fost